și anume conferința președinților a, a avut loc și a stabilit calendarul pentru 2010 și modificarea acestuia. Pe 26 ianuarie va avea loc o ședință plenară la Bruxelles la ora 9. Pe ordinea de zi a acestei ședințe se află declarațiile președintelui Comisiei referitoare la um, prezentarea noilor comisari și la alegeri. Conform ordinii de zi, Urmează acum o dezbatere referitoare la șase rezoluții și uh, um, propuneri de rezoluție referitoare la Uganda în ceea ce privește uh, proiectul de lege